Bună ziua! Okay, when everybody has taken... Dacă toată lumea a găsit un loc, vă urez bună dimineața. Maria Arena întârzie pentru că e blocată în trafic, într-un autobuz. Începem cu adoptarea ordinii de zi. Sunt propuneri de modificare a ordinii de zi? Nu. Atunci o considerăm adoptată. Anunțurile președintei. Vinerea trecută au avut loc proteste în Egipt împotriva regimului președintelui El Sisi Autoritățile au răspuns în mod brutal. O sute de, sute de cetățeni, inclusiv minori, au fost uh, arestați doar pentru că își uh, exercitau dreptul uh, constituțional de a manifesta și de a-și exprima punctul de vedere. <clears throat> au fost blocate și mai multe site-uri internet. Noi condamnăm aceste violențe și cerem autorităților să elibereze imediat pe toți uh, Uh, jurnaliștii, apărătorii de omului, avocații acestora, oameni despre care nu avem niciun fel de vești și cerem autorităților să respecte drepturile democratice a cetățenilor egipteni de a manifesta liber și să se abțină de la orice formă de violență în următoarele zile. Parlamentul European va continua să monitorizeze uh, situația cu toate uh, demonstrațiile pentru pace și democrație și libertate de peste tot în lume. Am vorbit despre această situație în Hong Kong săptămâna trecută și vom avea un schimb de vedere despre situația din Nigeria în această după-amiază și de asemenea în octombrie despre situația din Sudan. Acestea au fost anunțurile din partea președinției. Aveți întrebări sau comentarii? Continuăm cu aprobarea procesului verbal al întâlnirii de pe 10 iulie pe care probabil că le-ați primit, sunt obiecții. Procesul verbal este adoptat. Continuăm cu primul punct de pe ordinea de zi, prima prezentare, mai bine zis, indexul Normandia de uh, măsurare a amenințărilor uh, pentru pace și securitate din lume din iunie 2018 există acest uh, uh, indice. S-a semnat acest acord uh, între Parlamentul European uh, pentru uh, efectuarea de studii. Membrii Parlamentului și autorii studiilor sunt invitați să participe la discuții sub formă de masă rotundă în acest acord de parteneriat s-a stabilit crearea acestui index, indexul Normandia, bazat pe strategia globală a Uniunii Europene pentru a măsura amenințările pentru pace și securitate din întreaga lume. Este de asemenea un instrument pentru a identifica țările unde nivelul de risc este cel mai ridicat și pentru a identifica regiunile cele mai vulnerabile pentru a preveni izbucnirea conflictelor și, de asemenea, pentru a identifica soluții. Acest uh, index a fost uh, creat de Serviciul de Cercetare de la Parlamentul European și se bazează de asemenea pe date furnizate de Institutul pentru Economie și Pace. Studiul prezentat astăzi, evaluarea amenințelor globale pentru pace și democrație, uh, prezentarea introductivă a indexului Normandia, descriere și rezultate, ne va fi prezentat de domnul Etienne Basso, care este director al uh, Serviciului de Cercetare și membru EPRS, care ne va prezenta, cum spuneam, acest studiu. Vă rog, domnule Basso, să ne spuneți mai multe despre acest uh, um, instrument și care este diferența dintre acesta și alte asemenea instrumente și cât de fidel ne poate informa uh, despre amenințările uh, prezente în lume. Deci îi dau cuvântul lui Etienne Basson. Vă mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care ne-o dați să vă prezentăm indexul Normandia. Este uh, rezultatul muncii din timpul pauzei electorale uh, deci din primăvara acestui an, așa cum uh, ați spus și dumneavoastră, în această în scriere a acestui stadiu au fost implicați mai mulți colegi, cei care sunt lângă mine uh, și de asemenea am coordonat cu Departamentul de Politici DJ Expo. Am lucrat de asemenea cu un institut, uh, Institutul pentru Economie și Pace. de ce Uniunea Europeană ar trebui să se implice într-o mai mare măsură? Uniunea Europeană are această misiune de a juca un rol pe scena mondială pentru a apăra pacea. Proiectul european se bazează pe uh, reconciliere și chiar dacă există opinii divergente sau apar uh, conflicte, acestea sunt soluționate într-un cadru instituțional prestabilit. Și Cred că a venit momentul să conștientizăm existența unui număr din ce în ce mai mare de conflicte în lume, deci o și mai mare nevoie de pace. Uniunea Europeană este uh, cunoscută pentru acțiunile sale în numele păcii în Europa și în alte culturi ale lumii și, și pentru faptul că eforturile sale au fost uh, um, um, um, recunoscute prin decenarea Premiului Nobel pentru Pace. Ne-am bazat și pe strategia globală a Uniunii Europene, care a fost pregătită de Serviciul European de Acțiune Externă și a fost aprobată de celelalte instituții europene. Ca atare, acum a devenit o strategie europeană. Specificitatea acestei strategii este că dorește să țină cont de complexitatea contextului geopolitic, concentrându-se pe amenințări. Un alt aspect uh, al acestui studiu pe care doresc să vă-l explic este legat de așteptările cetățenilor europeni. Mai multe studii au fost uh, realizate pe tema așteptărilor cetățenilor în timpul campaniei electorale din primăvară și printre cele 15 subiecte pe care le vedeți pe uh, acest slide, 15 linii de acțiune, cele care sunt importante în ochii cetățenilor europeni, vedem că acțiunile externe, sub diferite forme, fac parte din aceste uh, așteptări. Se pune de asemenea accentul pe acțiunile externe în uh, prognoza de viitor a cadrului financiar multianual. Mă refer la capitolul 5, securitate și apărare și de asemenea uh, capitolul 6 uh, despre cooperarea internațională. Toate aceste elemente uh, nu apar în studiul propriu-zis, ci într-un alt document pregătit de Eleni Lazaru, uh, prezentare de ansamblu a situației amenințelor pentru pace și securitate, document disponibil de asemenea. Indexul Normandia ne oferă o fotografie mm, per regiune. De ce l-am botezat așa? Pentru că, așa cum ați spus, doamna președinte, Parlamentul a semnat în urmă cu 2 ani un parteneriat de acord cu această regiune un loc simbolic pentru că acolo a avut loc o debarcare istorică în timpul cel de-al doilea război mondial și unde s-a construit un memorial dedicat memoriei uh, zecilor de mii de uh, soldați care și-au pierdut viața acolo. M-ați întrebat uh, care este deosebirea dintre acest index și altele asemănătoare. Pacea nu este doar absența conflictului. Este un uh, concept mult mai complex, care trebuie privit din mai multe unghiuri. Nu ne punem întrebarea doar dacă într-o țară uh, a izbunit un conflict sau uh, nu, ci ne gândim la situația prezentă și la viitor. Noi ne-am bazat pe uh, 11 uh, criterii, uh, 10 negative și unul pozitiv, respectiv uh, valoarea procesului democratic. Deci o abordare holistică a conceptului de pace, pentru că am inclus aici uh, terorismul, uh, securitatea cibernetică, uh, amenințările pentru mediu, calitatea procesului democratic și așa mai departe. Este important de asemenea să spun că în acest studiu cele 11 criterii au aceeași pondere în evaluarea pe care am efectuat-o. Atunci când analizăm alte asemenea instrumente care corespund um, criteriilor din strategia globală, Uh, găsim o corespondență cu felul în care am uh, constituit noi acest index Normandia. Deci uh, avem, de exemplu, un cluster despre informație și am inclus și noi în indexul nostru un criteriu legat de situația presei, inspirându-ne din date comunicate de um, Reporteri Fără Frontiere. Această evaluare ne permite să facem o cartografiere a amenințărilor din întreaga lume, exact ceea ce puteți vedeți pe acest uh, diapozitiv. Acolo unde culoarea este mai închisă, nivelul amenințărilor este mai ridicat. Și gama de culori depinde de uh, cum evoluează situația de la o țară la alta. Un alt aspect este că noi ne referim la diferite analize în funcție de țară. Cum să folosiți acest studiu și acest index? Vă dau un exemplu concret. Deci pentru fiecare dimensiune, fiecare din cele 11, bună ziua doamna președinte, spune vorbitorul, deci putem să avem o analiză regională sau o analiză pentru fiecare țară. În acest grafic avem Uniunea Europeană față de restul lumii. Cu albastru avem poziția UE28. Ce putem constata aici este că Uniunea Europeană uh, se află într-o poziție mai uh, vulnerabilă din trei puncte de vedere, pe baza trei criterii, ca de exemplu securitatea aprovizionării cu energie, dar în ceea ce privește schimbările climatice și lupta uh, împotriva amenințărilor cibernetice, suntem mai bine clasați, dar nu total nevulnerabili. Așa trebuie interpretate aceste date. Acest index ne permite să facem comparații în cadrul aceleiași regiuni, o regiune înțeleasă drept un continent sau drept o organizație internațională. Pentru America Latină, de exemplu, ne-am bazat pe datele pentru Mercosur și pot să analizez cum se situează o țară în cadrul respectivei regiuni. Aici am luat exemplul Macedoniei, Uh, comparând-o cu situația din uh, continentul european și constatăm din ce perspective Macedonia uh, se află într-o situație de risc. Aceste cifre sunt apoi interpretate pentru a putea avea acces la mai multe informații. Oricum v-am uh, uh, distribuit o versiune tipărită a acestei analize. Am luat un alt exemplu, uh, situația Indiei. În sfârșit, ca să răspund la cealaltă întrebare pe care mi-a adresat-o doamna președinte la început, care este utilitatea acestui index, cum uh, se vor putea folosi o deputație de acest index în munca lor. Vă spuneam că acest index oferă o imagine și o cartografiere a amenințărilor din întreaga lume. Puteți să-l folosiți drept sursă de informații. Deocamdată nu s-a făcut o evaluare în, uh, uh, comun a um, amenințărilor. Nu avem un mecanism de evaluare a amenințărilor. Parlamentul poate de asemenea să folosească acest index uh, drept uh, instrument de monitorizare. În curând vom avea audierea candidaților pentru posturile de comisar pe uh, domeniile de politică externă, vecinătate, securitate, apărare și cred că aceste evaluări pot să ne permită să identificăm uh, riscurile potențiale și să vedem, de exemplu, că într-o țară uh, securitatea cibernetică pune probleme, într-o altă țară um, schimbările climatice și așa mai departe, ceea ce ajută la luarea de decizii în cunoștință de cauză. Este de asemenea un instrument care favorizează comparațiile. Va fi ușor de consultat uh, online Uh, și se vor putea face comparații între țări sau între regiuni. Sper că acest uh, instrument se va dovedi util. Vom încerca să-l îmbunătățim și pe viitor ca să vă permitem să faceți și mai multe studii comparative. Vom uh, îmbogăți acest studiu Așa cum vă spuneam, în ceea ce privește criminalitatea transfrontalieră și securitatea cibernetică, încă nu avem suficiente date la dispoziție, vom continua să strângem astfel de date. Vă stăm la dispoziție dacă aveți întrebări. Insist că a fost o muncă uh, colectivă uh, și cu ajutorul societății pe care am contractat-o din exterior, vă stăm la dispoziție pentru discuții. Euh, Mulțumim foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Am primit cu toții raportul care v-a fost transmis prin documente electronice, e-documents. Deci bănuiesc că putem cu toții să citim și să analizăm în amănunt acest document. Mai multe cereri de la cuvânt au fost deja consemnate. Vom începe cu Isabel Wiesler, după care Isabel Dos. Isabel Santos și atât. Se corectează, doamna președinte. Bună dimineața și mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Doresc în primul rând să-i mulțumesc domnului Basso uh, pour le travail qui était... și echipei domnului pentru munca depusă și care necesită foarte multă energie pentru a prezenta asta în doar câteva minute. Ne dăm seama cam ce muncă a depus dumnealui pentru a pregăti această prezentare. Vreau să-l întreb înainte toate dacă se are în vedere și cum se are în vedere actualizarea uh, acestui indice. Înțeleg că acest indice prezintă imaginea de astăzi. Întrebarea este cum se face actualizarea lui, pentru că mi se pare important și, în plus, acest lucru ne va permite să facem o comparație a situației în care se află o țară sau alta și a modului în care evoluează ele. Mai departe, mă izbit foarte tare aspectul legat de siguranța cibernetică. Spuneați dumneavoastră că acest lucru va crea anumite probleme sau în tot cazul n-ați reușit să mergeți uh, suficient de departe, așa cum v-ați fi dorit, și v-aș întreba ce soluții există în acest sens ca să putem dispune de toate informațiile necesare. Voi da acum cuvântul și colegilor mei ca să meargă treaba și vom vedea ulterior cum evoluează discuțiile. Mulțumim, Izabel, și acum încă o Izabel, de data aceasta Izabel Santos. Mulțumesc! Voi vorbi în portugheză, așa că puneți-vă căștile. Înainte de toate, vreau și eu să-l felicit pe domnul uh, Vasou și pentru uh, munca depusă. Într-adevăr, este un instrument cât se poate de important care ne permite evaluarea situației pe plan mondial în ceea ce privește amenințările la adresa păcii și siguranței și este și o modalitate de a susține intervenția politică, precum și munca politică depusă de către Uniunea Europeană în calitatea sa de actor uh, pe scena mondială pentru promovarea păcii și a siguranței Și firește că această muncă poate să fie îmbunătățită pe viitor, iar uh, eu aș veni cu perspectiva sociologului în acest demers și de aceea dați-mi voie să vă pun câteva întrebări. Există mai multe puncte care au fost abordate de către domnul Baso și anume ați vorbit dumneavoastră despre dezinformare. Știrile false s-au transformat uh, din ce în ce mai mult într-o amenințare la adresa păcii și siguranței și a încrederii existente între țări. Și aș dori să știu pe viitor ce intenții aveți sau nu aveți pentru a aborda problema dezinformării, chestiune din ce în ce mai importantă. Și, bineînțeles, pentru a mă alătura interpelării colegei mele Isabel Lima, v-aș întreba și eu, tot legat de siguranța cibernetică, ne puteți spune care sunt uh, dificultățile reale cu care v-ați confruntat în acest sens? Care a fost lipsa de cooperare, lipsa de informare la nivelul uh, entităților care ar fi însărcinate să ofere aceste informații? Unde sunt piedicile? Referitor la aspecte legate de siguranța cibernetică. Infracționalitatea transfrontalieră. Știm foarte bine că amenințările au o dimensiune din ce în ce mai pronunțată transfrontalieră și că putem traversa teritoriul european uh, rapid, fără prea multe piedici. Și v-aș ruga să ne prezentați mai pe larg acest subiect, atât de important, după părerea mea. pentru regiunea noastră și pentru întreaga lume, referitor, cum spuneam, la pace și siguranță. Iran? Mulțumesc! În primul rând și eu doresc să Mă raliez uh, comentariul făcut de către colegele mele. Într-adevăr, raportul este unul foarte interesant, lectura este interesantă și este evident că este rodul unei munci susținute. Felicitări! Întrebarea mea este foarte simplă, având de vedere că suntem într-o lume din ce în ce mai dinamică, în care riscurile evoluează de la o zi la alta și acest lucru corespunde cam tuturor criteriilor renunțate de dumneavoastră, v-aș întreba cum actualizați acest raport, cât de des faceți actualizarea. Or, for example, that a significant... Cum vă asigurați că modificările semnificative în evaluarea riscurilor a, sunt uh, imediat uh, aduse și atenției noastre, sau în orice caz, dacă nu imediat, cât mai repede cu putință. Mulțumesc, Catherine Rowett. Bună dimineața! Și eu vă mulțumesc pentru raport. Aș spune însă că sunt uh, reținută um, pentru că am dubii legătură cu adecvarea unei astfel de analize cantitative și investirea a atât de multor uh, resurse în acest tip de cercetare pentru a calcula acest gen de indici statistici. Ca să ne concentrăm acum pe câteva chestiuni care mă preocupă pe mine, e un fel de teză de doctorat, așa, susținere de teză și dacă aș fi conducătorul de teză, l-aș trimite pe doctorand înapoi ca să vină și să-mi spună exact care sunt criteriile care perturbă lista și ordinea rezultatelor și i-ar sugera același doctorand să vină cu niște criterii de diagnosticare mai adecvate. De pildă, nu e foarte clar dacă ne concentrăm pe țările care sunt amenințate sau țările care reprezintă ele însele amenințarea. Dacă dumneavoastră spuneți că ne concentrăm pe amenințare, uh, pe cine ne concentrăm, pe cel care agresează, care generează amenințarea sau uh, ne concentrăm pe țările care sunt amenințate. Văd pe listă Palestina la numărul 56 uh, cu verde și apoi Brazilia pe 45 și mă întreb cum s-ar putea vreodată ca aceasta să fie o listă adecvată a activității noastre în condiții în care Um, țări care sunt în mod evident amenințate sunt trecute pe această listă și dacă vă gândiți totuși la principalii importatori de arme și mă gândesc că ar trebui să ne concentrăm pe armele convenționale, nu vorbim de armele de distrugere în masă, ce caută, mă rog, Arabia Saudită? De ce nu este pe lista țărilor care nu prezintă o amenințare la adresa păcii mondiale? Deci mi se pare foarte problematică această listă, iar criteriile au dus la o listă ce pare extraordinar, dar care nu face altceva decât să încălcească și mai tare amenințările între ele și să prezinte ea însăși o amenințare. Din perspectiva drepturilor omului, am impresia că libertatea presei nu este un indice adecvat, relevant pentru drepturile omului într-o țară. De aceea sunt câteva ciudățenii aici care ridică pentru mine semne de întrebare și tare mă tem că ne pierdem vremea și că mai bine ne-am fi folosit uh, timpul analizând niște cercetări calitative <laughs> mult mai adecvate și să și putem acționa în temeiul lor. Mulțumesc, Peter Fandale. Ja, ik spreek het Nederlands. Eh, Voi vorbi în, uh, în olandeză, doamna președinte. Doamna președinte, eu, pe mine nu mă da afară entuziasmul uh, referitor la acest raport. Uh, și asta din mai multe motive. În primul rând că am impresia că lipsește un criteriu, cel al libertății confesionale, religioase. Dacă stăm să ne uităm la criteriul libertății religioase, la pagina 7, cu toate țările unde pacea este amenințată, o să vă iasă o tot o altă listă și de aceea consider că această listă este una unilaterală și există o serie de prejudecăți. E părtinitoare această listă. Există multe prejudecăți, adică apare Indonezia pe locul 44, adică trecut în zona verde, deci nu reprezintă o amenințare la adresa păcii. Dar dacă țineți cont de libertatea religioasă ca și criteriu, atunci Indonezia să ajungă în coada listei și trece Argentina pe locul 10. Argentina, sigur că este o țară instabilă din punct de vedere financiar și sigur că și situația drepturilor omului în această țară este una foarte îndoielnică, deci, mm, sigur, mm, nu prea înțeleg ce caută ei pe aici. Văd că Venezuela e trecută pe 96 în zona galbenă, dar cum să pui o țară acolo când acolo există o dictatură, când sunt oameni care sunt întemnițați, cetățenii sunt persecutați, sunt uh, împinși să părăsească țara, eu zic uh, Venezuela mai degrabă printre codașe, asemeni Chinei. China îi arestează pe uiguri, închide bisericile, iar în ceea ce privește libertatea religioasă, este o nenorocire ce se întâmplă acolo, ce caută China printre țările trecute cu galben. Deci mi se pare că este un raport unilateral, părtinitor, consemnez acest lucru, însă tocmai pentru că acest raport este unul părtinitor și unilateral, cum spuneam, abordarea este una care nu corespunde realității. Vă mulțumesc, dar totuși nu uh, mai am multe de spus. Domnul Mariani. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și eu, domnului Baso, pentru prezentarea raportului dumnealui. E adevărat că raportul e tocmai ușor. Des pays, on peut chacun avoir quelques observations. Și uh, când ne uităm pe listă, vedem că sunt anumite țări unde trebuie să facem observații. Bosnia-Herzegovina, de pildă, nu se vorbește sub nicio formă de uh, Uh, grupurile jihadiste în condițiile în care există foarte mulți luptători de origine bosniacă în Siria. Referitor la China, raportul ei interesant și insistă pe pericolul pe care îl prezintă atacurile teroriste ale separatiștilor uiguri. Referitor la India, raportul se referă la tensiunile dintre India și Pakistan care eh, vizează îndeoseb regiunea Kashmir, camăr al discordiei și care a dus la formarea unor grupuri islamiste care activează de pe teritoriul pakistanez. Referitor la Macedonia de Nord, raportul arată că Grecia și-a retras dreptul de veto în legătură cu aderarea Macedoniei la UE și la NATO. Acum Aderarea Macedoniei de Nord la NATO este ea un factor de securitate, nu cumva atrage după sine o nouă fractură în Europa. Referitor la Rusia, se vorbește de importanța sancțiunilor impuse de către UE uh, ca represalii împotriva Rusiei, că, mă rog, care spun la represaliile și embargoul rus la produsele agricole, cred că este o, mai degrabă o, nevoie de o renormalizare a relațiilor și acesta ar contribui la pacea și siguranța în Europa. Referitor la Siria, ce cifre aveți? Pentru că de fiecare dată știm că referitor la Siria nu se știe niciodată cine de unde are cifrele. Vin de la celebrul observator de la Londra sau poate aveți dumneavoastră alte surse? În tot cazul, raportul arată că 63% din decese sunt cauzate statul islamic. Proporția este simțitor mai mare dacă includem și alte grupuri islamiste. Mă gândesc la Al-Qaeda și Nostra. Dar uh, mi se pare uimitoare fraza dumneavoastră din raport unde scrie că războiul și fragilitatea regimului Assad au devastat uh, Siria, cred că a fi putut adăuga, și grupurile teroriste care și ele au oarecare contribuție la această devastare. Sigur că spun um, o mică parte în sensul de antifrază. Este clar că Partidul din Kurdistan, PKK-ul este până la urmă cel mai ucigaș dintre toate grupurile din Europa, pentru că dacă stăm să ne gândim că retragerea PKK-ului de pe lista grupurilor teroriste e discutabilă, iar în ceea ce privește Ucraina, Rusia duce acolo un război hibrid, așa este acuzată, dar ce facem cu numărul de victime rusofone din regiunea Donbass? Din deci, cele 25 de țări care sunt trecute acolo, cam jumătate sunt vizate de un pericol major și anume islamismul radical. Și mai cred de asemenea că acest criteriu al libertății religioase ar fi fost util, poate să țineți cont de el pe viitor. Și o ultimă întrebare așa, Uh, cât a costat? Așa că să ne spuneți și nouă ca să știm pentru cultura generală. Cât va costa raportul ăsta? Mulțumesc foarte mult. Cred că am mai puizat vorbele de cuvânt și acum o să-i dăm cuvântul lui Etien ca să răspundă la numeroasele întrebări. Și aveți la dispoziție 10 minute maxim. <clears throat> Merci, merci beaucoup, madame la... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, <clears throat> și mulțumesc foarte mult, stimați eurodeputați, pentru comentariile pe care mi le-ați adresat. Am să încerc uh, să răspund tematic la întrebări. În privința siguranței uh, pe internet, sursa este International Telecommunication Union, cu sediul la Geneva, Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor. Cei de acolo elaborează cifrele și respectiv datele care ne permit să facem o, un clasament per țară. În ceea ce privește rezistența la dezinformare, așa cum vă spuneam, uh, nu există un uh, indice existent în acest sens. Suntem foarte transparenți în ceea ce privește prezentarea rezultatului pe tema aceasta. Am folosit, deci, în acest sens, uh, datele Reporterii Fără Frontiere mm, pentru libertatea presei, fiindcă nu exista un alt indice disponibil, însă suntem sensibili la această problematică și încercăm să facem eforturi pentru a ameliora situația. Mai multe întrebări s-au referit la actualizări. Dorim o actualizare anuală cu posibilități de a trasa comparații între ani, astfel încât uh, și în mod retroactiv. Mai multe întrebări se referau și la cifre. Când ne lansăm în asemenea lucrări, uh, ne expunem, în mod evident, fiindcă clasificăm statele și uh, oferim o clasificare prin punctajul de la 1 la 10 în privința amenințărilor la adresa păcii, însă trebuie să analizăm și acele analize pe care le putem numi calitative și de aceea pentru 20 de state am stabilit fișe tematice care permit replasarea celor date cantitative într-un context de sorginte mai analitică. În privința mixului, a numărului de criterii, așa cum spuneam în introducere, ne-am bazat pentru a putea porni de la o bază obiectivă și recunoscută pe plan instituțional pe strategia globală 2016 și de acolo am uh, obținut cele 11 criterii pe care le-am uh, inclus în strategia globală. Ea a fost uh, sprijinită de Parlamentul European și de către instituții și ne-am bazat, prin urmare, pe aceasta. Există anumite aspecte în strategia globală și am vorbit despre drepturile omului ca atare și nu numai, și în sens mai larg, am vorbit de libertatea religioasă, ați făcut și mi-ați referire la ea, există anumite aspecte care nu sunt identificate în strategie ca amenințări, însă care ar putea să fie luate în calcul într-o viitoare analiză. Îmi imaginez și peste câteva luni mai nou un alt reprezentant că această strategie globală va evolua în viitor sau anii următori și că vom putea cu acea ocazie să realizăm o actualizare în cazul în care vor evolua și criteriile noastre. Mai apoi, în ceea ce privește aspectul amenințărilor, unor amenințări sau unor state amenințate. Uh, E vorba despre amenințări care planează asupra țărilor, e din nou perspectiva strategiei globale, deci e din nou vorba despre amenințări care planează asupra țărilor și măsura în care există un ajutor din partea UE pentru statele amenințate. Trebuie sau nu să acționăm noi ca UE pentru a uh, răspunde la aceste amenințări, fiind întrebarea care se ridică. În privința indicatorilor, din nou, uh, ei pot să evolueze, pot să fie adăugați un indicator sau pot să fie modificați ce existent. dacă colegii mei vor să adauge ceva referitor la fișele tematice per țări sau nu, da, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Toate sunt extrem de utile pentru noi în calitate de feedback pentru a putea să facem ca proiectul nostru, un proiect pilot, să evolueze. Acest uh, proiect alături de regiunea Normandia, am, am uh, consimțit să facem ca o, o, proiect o eboșă în funcție și de opinia dumneavoastră, el va evolua, așa cum uh, domnul director a explicat. Pe baza mm, strategiei globale și a abordării europene a trebuit să analizăm ceea ce se întâmplă pe baza a ceea ce Serviciul de Acțiune Externă a definit drept amenințări la adresa păcii și siguranței globale. Uh, Uh, pe baza, căr, pe baza cărora UE poate să acționeze. Asta o cale de a putea utiliza acest kit, fiindcă Parlamentul uh, urmează să stăcineze următorul alt reprezentant cu acele elemente care îi permit să înțeleagă amenințările care se va confrunta UE. Dacă ceva lipsește, prin urmare, singura cale de a include aceste uh, lipsuri este deliberarea între Parlament și Serviciul de Acțiune Externă care să definească cum anume trebuie pricepute de către UE diversele amenințări. Și aceasta este și sarcina noastră ca serviciu de cercetare pentru a putea fi corect din punct de vedere metodologic. A trebuit să creăm un indicator bazat pe un uh, mix de indicatori incluși într-un document concret. Unii dintre noastră încuvințează, cred că cei care uh, spuneau că fac parte și din mediul academic. Există, evident, liste cu diferite uh, ordini pentru diferite țări. Cum ce este foarte important să pricepem ce înseamnă aceste clasamente. Asta explică și pozițiile anumite țări pe care le-am uh, evocat. Ceea ce mai bine sau mai rău are de face cu mixul de indicatori folosiți. Veți vedea anumite țări care ar putea să nu fie foarte uh, bine plasate la nivel democratic sau care se confruntă cu probleme legate de autoritarism și care pe baza acestor uh, variabile sunt plasate pe picior de calitate. Asta poate pentru că se descurcă mai bine la alte capitole, la uh, Uh, siguranță energetică sau pe plan climateric, lucru care nu are de face cu alte elemente politice sau geografice și tocmai de aceea există aceste diferențe. Vom putea să vă răspundem uh, și individual dacă vă interesează de ce cu tare sau cu tare țară este situată pe un anumit uh, pe anumită poziție. Variabilele pot să explice acest lucru, evident că uh, lucrăm la nivelul acestor variabile pe care le înțelegem ca atare, ca un punct fragil al cercetărilor pe care le efectuăm, așa cum domnul director explica, pentru anumite variabile nu există date disponibile pe care să le putem accesa și pe care să le putem folosi uh, ca fiind 100% fiabile. Uh, aceste informații sunt uh, chestiuni pe care nimeni nu a reușit să le evalueze în mod concret, să le măsoare. Se fac însă eforturi la nivel global pentru a se remedia aceste lacune, însă nu există surse concrete pe care să le putem folosi uh, ca atare, ca fiind 100% fiabile și uh, exacte. Filip, dacă vrei să adaugi ceva, mulțumesc, Elena, două chestiuni am adăugat. Prima, lansându-ne în această activitate, am făcut uh, față unor provocări care sunt de ordin metodologic. Uh, Eh, cred că foarte bine s-a vorbit despre aspectul eh, criminalității transfrontaliere, se poate se pot face căutări, am verificat datele Interpol și nu numai. Nu există o formă de a măsura aceste infracțiuni transfrontaliere pentru toate țările lumii. Este deci o dificultate ca atare și noi ca cercetători ceea ce am dorit să găsim acele date care să fie cele mai reprezentative cu putință și în aceste actualizări vom încerca Uh, să o facem pentru diverse criterii, dezinformarea, infecțiunile transfrontaliere, sunt uh, toate aceste chestiuni uh, esențiale. O altă chestiune, ordinea clasament a țărilor, nu ar trebui să ne axăm asupra acestui lucru. Vom încerca însă să ne asigurăm că toate datele sunt accesibile cât mai rapid cu putință pentru dumneavoastră, ca eurodeputați, pentru a vă da seama care sunt dimensiunile pentru fiecare țară, la nivelul cărora este nevoie să luăm legătura cu țările respective și mă uit de pildă la două țări cu aceeași cu aceeași poziție, Costa Rica și Georgia pe numărul 19, la egalitate. Dacă ne uităm la profilul acestor țări, ambele au puncte forte și puncte slabe, dar ajung până la urmă pe aceeași medie, la aceeași medie finală, deci am putea să avem, să avem, să avem impresia că se situează pe același plan, dar trebuie să ne uităm la um, fiecare dintre criteriile luate în calcul și cum spunea Elena și cum domnul Basou de asemenea a indicat, toate datele se doresc a fi cât mai transparente și cât mai utile cu putință, asta și pentru că Serviciul de Acțiune Externă are propriile instrumente de analiză, dar datele uh, serviciului nu sunt neapărat accesibile pentru public. Noi vrem ceva care să fie accesibil pentru publicul larg. Încă o chestiune legată de libertatea confesională, care nu este definită ca atare în strategia globală, este însă un subiect uh, căruia se a acordat atenție în cadrul serviciului cercetare. A fost publicat un raport acum cam un an, actualmente îl actualizăm și vi-l vom transmite fără uh, Uh, greș uh, în curând, în măsura în care va fi actualizat cu privire la religie și situația actuală. Mulțumim uh, foarte mult. Când vă referiți la libertatea confesională, mă gândesc că referiți la această situație într-un mod cât mai global, mai inclusiv. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Stefanes, bună ziua! Sunt uh, șeful uh, Coffee Prevention Meeting Support, o divizie din Serviciul de Acțiune Externă dedicată prevenirii conflictelor și sprijinului pentru mediere. Aș dori să salut uh, acest index în Normandia. Am salutat toate tentativele de a promova atenția acordată acestui subiect. Este foarte important să avem date care să ne ajute să pricepem ce anume explică, de fapt, riscurile uh, ca un conflict violent să apară, care sunt acei indicatori care ne ajută să înțelegem de unde provin, cum se iscă conflictele. Este o formă interesantă de a prezenta situația, de a face o corelație cu strategia globală. Totul este făcut într-un mod foarte agreabil, uh, bazat pe informație vizuală și în acest sens cum se plasează fiecare dintre țările uh, analizate. Există și un sistem de analiză timpurie la nivelul prevenirii conflictelor, care folosește 25 de indicatori uh, în cercetarea sa, actualizați în mod uh, continuu. S-a adăugat unul recent cu privire la provocările de mediu și cum pot acestea să explice, să participe la explicarea apariției unui uh, conflict violent. Este ușor diferit, însă încearcă să explice cum apar conflictele, din ce cauze, cum pot să, cum ne putem concentra energiile în măsura în care ne dorim cu adevărat să prevenim un conflict. Fiindcă dacă vrem să o facem, trebuie să pricepem uh, de unde uh, riscă să apară următorul conflict. Salut, deci, uh, eforturile depuse. Cum spunea și Etienne, analizele sunt esențiale. Este absolut adevărat. Nu pot decât să susțin ceea ce el a spus. Este întotdeauna extrem de important să putem face analize foarte concrete pentru fiecare țară în parte, dincolo de ceea ce spun datele. Uh, suntem dornici să colaborăm în continuare cu EPRS și să vedem cum putem să colaborăm cu toții la promovarea acestor eforturi. Mulțumim! Vom uh, finaliza această dezbatere, fiindcă avem puțină întârziere și, prin urmare, vom trece imediat la următoarea dezbatere de pe ordinea de zi. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare și mulțumim și pentru faptul că v-ați arătat disponibil să intrăm în detalii cu privire la abordarea per țară, abordarea caritativă, care fără doar și poate este una importantă. Mulțumim foarte mult pentru aceste uh, cuvinte și pentru efortul dumneavoastră. Următorul punct, un schimb de puncte de vedere cu Frontline Defenders. Societatea civilă se confruntă cu o problemă actualmente uh, și uh, este totuși o prioritate pentru Parlamentul nostru, împreună cu drepturile omului și apărarea acestuia. Este necesar să putem dezbate cu invitații noștri pentru a putea să primim mesaje de la actorii activi pe teren și din partea unor organizații ale societății civile care lucrează în continuu pentru apărarea drepturilor omului. Fără a mai sta pe gânduri, prin urmare, și vă rog să vă instalați în prezidiu, am să îi dau cuvântul doamnei Emma Acili, responsabilă a biroului european Frontline Defenders, după care vom avea parte și de prezentarea a doi martori de pe teren care sunt alături de noi. Doamna Yolanda Perez Cruz, soția lui Pablo López uh, Alvarez, uh, activist uh, mexican și lider autohton, și pe Pablo López Alaves, care este uh, lider uh, în modalitate la modul local și uh, domnul avocat uh, Abdullah Kailov, uh, avocat al domnului Ascarov, care ne va despre experiența uh, domnului Ascarov, care a fost închis în activităților sale. Voi da cuvântul uh, uh, doamnei uh, primei, primei noastre uh, vorbitoare. Uh, doamna Acili. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc comis- subcomisiei pentru drepturile omului pentru că a demarat această dezbatere pe chestiunea apărătorilor drepturilor omului, care sunt oameni extrem de curajoși. Avem două exemple chiar aici în rândul nostru. Oameni care se luptă pentru drepturile comunităților, cu mult curaj, înfruntând pericolele, vom auzi și de ce. Vă voi mulțumi întâi și întâi pentru că nu sunt foarte multe parlamentele care invită apărătorii drepturilor omului uh, în mijlocul lor. Cei de lângă mine vin de departe. E rar, prin urmare, uh, ca, parla, ca parlamentele să-i pună în inima dezbaterii pe cei care apără cu adevărat drepturile omului și vreau să vă mulțumesc pentru acest lucru, precum și pentru prioritatea pe care astăzi uh, o uh, consfințiți prin invitația pe care ați lansat-o. Am să continui în limba engleză. Uh, am făcut o analiză globală, vă voi pun la dispoziție cu plăcere noi copii ale acesteia, care se referă la situația apărătorilor omului la nivel global. Din nefericire, nu avem vești minunate în privința tendințelor generale cu privire la apărătorii de omului. Este limpede că există o tendință de accelerare a problemelor pe acest uh, plan problemele ce, cu, care, cu care se confruntă cei care luptă pentru a promova drepturile omului cresc și ele. 231 uh, de persoane au muncit în 2017 dintre cei care au apărat drepturile omului, iată date pe care le-am primit. Nu suntem uh, la curent cu toate datele care, cu toate decesele care au loc în lumea întreagă de acest gen. Vom aștepta noi indicatori pe viitor, așa cum se discuta și uh, adineauri în privința acestor uh, de ce este vorba despre aceleași țări de regulă de unde apar aceste crime, Columbia, Mexic, Filipine și Brazilia, cei care sunt cei mai afectați de aceste crime, dar și de cel mai urte formă de represiune, sunt cei care se ocupă de drepturile mm, ecologice și ale popoarelor indigene. Voi putea să port pendele de discuție cu noastră pe, pe marginea temelor respective. 77% dintre cei care au fost uciși uh, lucrau în aceste domenii și au fost în de crește cu 67% uh, de-a lungul anului 2017. Cei care lucrează în aceast, uh, acest sector au de trei ori mai multe șanse de a fi uciși decât cei care lucrează în alte domenii. În termen de politică, aș face un apel și anume faptul că este nevoie de finanțări și de, de, de uh, Uh, asociații de guverne care să facă mai multe pentru a lupta împotriva acestor probleme, mm, mai ales atunci când respectivii sunt uh, acuzați că se uh, opun guvernelor sau dezvoltatorilor atunci când nu doresc să permită distrugerea drepturilor autohtonilor și așa mai departe. Iolanda, de pildă, este un exponent al acestei situații pe care v-am descris-o. Este nevoie să oferim sprijin internațional celor care fac uh, front comun și încearcă să apere drepturile localnicilor. Aceste infracțiuni pot să fie evitate, 90% dintre cazuri uh, au fost proferate amenințări prealabile și asta în mod repetat la adresa apărătorilor drepturilor omului. Din nefericire, atunci când ei s-au adresat autorităților pentru a se plânge, nu au primit protecția necesară din partea statelor. Aș face referire la o tendință observată și anume campanie de denigrare împotriva apărătorilor drepturilor omului pentru a delegitimiza lupta acestora, precum și pentru a spori riscul la nivelul propriilor co- comunități locale. Cei care se opun apărătorilor îi uh, descriu drept agenții străini, spioni sau agenți antistatale, antidezvoltare chiar în cadrul celor care luptă pentru drepturile indigenilor. Și asta nu doar pentru a-i ataca ca atare, ci pentru a justifica faptul că întreaga comunitate sau cum de afaceri uh, au dreptul să îi atace la rândul lor. Deci legitimizează situația aceasta în care statele nu mai trebuie să-i, să uh, atace pe apărători în mod direct, ci îi uh, uh, lasă pe ceilalți să o facă. Difamări sunt uh, proferate și de media pro-guvern locale, care duc la atacuri fizice sau chiar și stradale împotriva apărătorilor drepturilor omului. Un exemplu este cel din Tanzania, a avut loc anul trecut în urma unei campanii largi de denigrare împotriva comunității gay, LGBT, um, cei care se luptau pentru drepturile comunității LGBT au fost uh, supuși uh, unor campanii de acest gen. Am să-i pun și Iolandei căștile. Um, governments are still, nevertheless, the mine violators. Există mai multe cazuri de detenție arbitrară și arest arbitrar și reprezintă 55% din cazurile de agresiune și violență raportate pentru anul trecut. Majoritatea acuzațiilor aduse apărătorilor drepturilor omului sunt uh, amenințare pentru ordinea publică, uh, adunare ilegală, amenințare pentru securitatea publică, dar de, deseori sunt uh, acuzați de terorism, ceea ce uh, înseamnă că riscă pedepse foarte grele, uh, inclusiv închisoarea cu viață. De exemplu, ultimul acuzat a fost condamnat la 32 de ani de um, închisoare doar pentru că cerea um, um respectarea statului de drept și abolirea pedepsei cu moartea. Am mai multe exemple de texte legislative care sunt uh, folosite în mod abuziv pentru a hărțui pe apărătorii drepturilor omului, mai ales în Nicaragua. Se, de exemplu, sunt, se spune că dacă încalci proprietatea privată, este ca și cum ai comis un act de terorism, ca și cum noi toți am putea să fim acuzați de terorism. Securitatea digitală este de asemenea un pretext pentru a-i trimite în închisoare pe cei care folosesc uh, rețelele de, um, sociale pentru a lupta pentru democrație și libertate, iar uh, iar acuzații de terorism mai pentru că au îndrăznit să-și spună opinia pe uh, rețelele sociale. Și mă gândesc și la cazul lui Ahmed Masur, care a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru că a pătat reputația țării și a uh, propagate informații false. Dar pentru că nu vreau să vă dau doar vești proaste, dacă mai aveți nevoie de vreun motiv pentru a-i ajuta pe apărătorii drepturilor omului și pe cei care încearcă să-i ajute, am multe exemple pozitive uh, când presiunile au dat roade și societatea civilă a întâmpinat și succes atunci când uh, s-a luptat pentru drepturile comunităților. A existat o campanie în Malaezia uh, care s-a soldat cu uh, abolirea pedepsei cu moartea în urma schimbării guvernului din țară. În America Latină, apărătorii au obținut acordul Escasur, un acord semnat de 24 de state care cer acordarea unui cadru de siguranță apărătorii drepturilor omului și în Congo apărătorii drepturilor femeilor după mulți ani au obținut un succes în fața unei instanțe uh, împreună cu colegii de la uh, uh, We Protect Defenders am încercat să facem o sinteză destinată eurodeputaților astfel încât să vedeți uh, cum puteți să ne ajutați, ce puteți să faceți în calitatea dumneavoastră de uh, deputați europeni. Vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Okay. Yeah. Da, merci. Merci beaucoup. Mulțumesc. Avem această șansă de a avea cu noi doi martori, uh, două persoane care vin din două regiuni foarte diferite. Am să-i dau cuvântul Iolandei Perez Cruz, care reprezintă lupta popoarelor uh, autohtone pentru lupt, pentru a-și apăra drepturile și vine să ne vorbească despre detenția arbitrară a soțului său, un lider uh, indigen și am să-i dau cuvântul după aceea cel de-al doilea martor. Mano. Bună ziua! depu stimați deputați europeni. Înainte de toate, mulțumesc organizației Frontline, organizației OMST, coordonării germane, Serviciului Civil pentru Pace din Germania, Mulțumesc din suflet tuturor, deoarece îmi dați voie să vin aici și să vă vorbesc despre suferințele mele tot ceea ce am suferit în Mexic. Eu sunt Iolanda Perez Cruz. Sunt soția lui Pablo López Alaves, apărător al drepturilor omului, și eu sunt o apărătoare a drepturilor omului. Vin din San Sido Aluapa. Limba mea maternă este Sapoteco. De ce am devenit o apărătoare a drepturilor omului? Noi, popoarele indigene, apărăm Natura, apa, pământul mamă, apărăm animalele din păduri, iată ce apărăm noi. Însă, noi avem un guvern care care căruia nu-i pasă nici de protecția apei, nici de, nici de protecția naturii, nici de protecția pământului mamă. Și din această cauză ne trimit în închisoare pe nedrept. Ne sequestrează, ne omoară. Tocmai pentru că vorbim cu voce tare despre ce se întâmplă. din această cauză. Și soțul meu a avut de suferit. Vă spun mai multe despre ce i s-a întâmplat. Pablo López Alavez, lider indigen zapotec. Din 2010 l-au închis și până în ziua de azi încă este închis pe nedrept. Eu a trebuit să-mi părăsesc casa, să părăsesc tot ceea ce mi este drag, să părăsesc poporul. A trebuit să plec ca să cer să mi se facă dreptate. ca să cer să fie eliberat soțul. Pentru că eu știu că soțul meu nu este, cum spun ei. Eu știu că soțul meu este acuzat Știu că soțul meu este acuzat de a fi un criminal. Dar cum se poate? Cum se poate a guvernul Partidului Revoluționar să încalce astfel drepturile popoarelor indigene. Cum se poate ca guvernul statului și al Republicii Mexicane să lase oameni uh, să sufere astfel și mai ales uh, cetățeni indigeni. Din această cauză, am pornit să caut oameni, oameni ca dumneavoastră, care să mă ajute, care să mă ajute să cer ca, ca hotărârea 23 per 2017 a grupului de lucru în ceea ce privește detențiile arbitrare de la 1 să fie respectată și să cere liberarea imediată a soțului meu, Pablo Lopez Alaves. Și de asemenea să ni se plătească despăgubiri. De 9 ani de zile este în închisoare, pe nedrept. Cum e cu putință? Cum e cu putință? Am fost amenințată cu moartea pentru că am cerut libertatea. Cum se poate ca copiii mei să nu-și mai vadă tatăl? Cum e cu putință ca drepturile umane să fie călcate în picioare. Drepturile mele, drepturile copiilor mei, drepturile familiei mele. Cum e cu putință să fiu despărțită de familia mea? Vă cer, vă rog, să cereți eliberarea imediată a soțului meu, Pablo Lopez Alavez. Și vă mulțumesc anticipat. Vă mulțumesc pentru ajutor. Vă mulțumesc din inimă. Pentru fiecare, din fiecare dintre dumneavoastră, vă mulțumesc că m-ați ascultat păsurile, că m-ați ascultat vorbind despre ce ne face nouă guvernul. Ce face guvernul lui Alejandro Morat? Eu sper că Guvernul Republicii mă va asculta și îl va elibera pe soțul meu, Pablo López Alaves. Vă mulțumesc! Gracias, Yolanda. Îți mulțumim, Yolanda. Această mărturie emoționantă și care ne face să ne gândim la popoarele indigene care se luptă pentru un subiect foarte important. E vorba despre climă, despre biodiversitate, despre respectul uh, dreptului la proprietate. Îți mulțumim pentru această mărturie. Am să dau cuvântul unui reprezentant al kirghizilor, Abdul Kalilov, avocatul domnului Askarov, un eminent apărător al drepturilor omului din Kirghizistan și care timp de 20 de ani a strâns date despre încălcările drepturilor omului înainte de a fi trimis în închisoare în 2010 și a fost condamnat la închisoare pe viață în Kirghistan. Vă dau imediat cuvântul ca să ne explicați uh, situația. Good morning, ladies. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Mă numesc Abdar Abduhilov, sunt uh, avocat pe drepturile omului, sunt activist în materie de drepturi ale omului și aici îl repre- reprezint dosarul lui Ajmin Azakarov, un uh, activist în materie de drepturi omului din Kyrgyzstan. În iunie 2010 au avut loc ciocniri violente între cârgâzi și uzbeci în uh, Kyrgyzstan și peste 400 de cetățeni au murit în cele trei zile. Înainte să fie arestat, domnul Askarov a fost uh, implicat în combaterea unor um, acte de uh, piromanie, de incendii în orașul dumnealui și poliția nu a reușit să pună capăt uh, faptelor violente și înainte să fie arestat domnul Ascarov a strâns probe în legătură cu condițiile de detenție și cu uh, abuzive ale poliției și a fost arestat în iunie 2010 pentru că a incitat la tulburarea ordinii publice care ar fi dus, uh, conform acuzațiilor, la uciderea unui polițist. A fost reținut timp de zile în șir fără să aibă acces la un avocat, iar victimele um, sunt până la urmă rezultatul unor proceduri cât se poate de violente cu încălcări drepturile omului. În timpul procesului, domnul Askarov a făcut acuzații credibile că fusese torturat uh, cât a fost intenționat, însă procuratura, parchetul a refuzat să ancheteze aceste acuzații. Acuzații apărării nu au avut ocazia de a depune niciun fel de cer sau de a interoga vreun martor. Mai mult decât atât, audierile au fost făcute într-o atmosferă ostilă, pe față, acolo unde rudele polițistului uh, ucis au uh, strigat sloganuri anti-uzbece și împotriva apărării și au intimidat uh, membrii familiei, precum și pe apărători, uh, fără să existe fel de reacție adecvată din partea funcționarilor uh, instanței și nici din partea poliției. Domnul Ascarov clar purta urmele bătăilor, agresiunilor fizice și este destul de evident că dumnealui fusese torturat cât timp a fost în detenție. În septembrie 2010, domnul Askarov și încă alți patru cetățeni au fost declarați vinovați și condamnați la închisoare pe viață. În 2012, după ce s-a epuizat toate căile de atac din legislația națională, avocații dumnealui au transmis o comunicare în fața Comisiei Drepturilor Omului de la um, Națiunile Unite și în martie 2016 Comisia Drepturilor Omului a considerat considerat că uh, ținerea este arbitrară, că era deținut în condiții uh, inumane, torturat și uh, supus unor abuzuri, fără să existe căi de atac și nici nu exista, n-a avut un proces, pardon, proces echitabil. Comisia a tras concluzia că Cârgâstanul trebuie să facă pași importanți și să ia măsuri pentru a elibera pe domnul Asharov și să uh, elimine condamnarea dumnealui, să claseze această condamnare. Uh, de asemenea, autoritățile cârgâze au fost obligate să respecte și să aplice recomandările Comisiei de Drumul de la Națiunile Unite, iar în temeiul acestei decizii a Comisiei Drepturilor Omului, o instanță cârgâză a acceptat să analizeze această speță, ceea ce sigur că a fost dătător de speranță pentru toată lumea, numai că în ianuarie 2017 au menținut condamnarea pe viață, astfel încât domnul Asharov rămâne pe nedrept întemnițat uh, de când a fost arestat domnul Ascarov, aproape că toate organizațiile în materie de drepturi omului au făcut apel la UE să exercite presiunea asupra autorităților cârgâze pentru eliberarea domnului Ascarov și pentru a susține eliberarea lui uh, imediată. De altfel, în 15 ianuarie 2019, în cadrul uh, unui acord cuprinzător între UE și Cârgăstan, Parlamentul European și-a exprimat nemulțumirea în legătură cu menținerea acestei sentințe de fixare pe viață pentru domnul Ascarov și s-a cerut eliberarea lui lui necondiționată, clasarea, condamnării, reabilitarea dumnealui și plata de daune morale și nu numai. Și trebuie să spun că această speță este probabil cea mai mare dovadă a nedreptății care a urmat ca urmare a izbucnirii ciocnilor etnice în, um, violente în Kyrgyzstan în urmă cu 9 ani. Procesul de anchetă, precum și um, uh, anchetele exagerate împotriva uzbecilor arată foarte clar că există o stereotipie, un model de uh, comportament discriminatoriu din partea magistraților și a sectorului judiciar împotriva uzbecilor. Practic există o anchetă selectivă, o a martorilor de asemenea și au tot ce s-a întâmplat de atunci au vizat în mod exagerat minoritatea uzbecă și au dus la uh, anchetarea uh, lor. Dumnealui este membru al minorității uzbece și a fost uh, condamnat la închisoare pe viață alături de alți patru membri ai minorității uzbece. În martie a fost transferat uh, într-o închisoare specială unde este un regim uh, special și domnul Askarov um, are o sănătate care s-a deteriorat clar, toate bunurile dumnealui au fost confiscate, inclusiv casa, iar astăzi aș dori să explic, uh, să exprim îngrijorarea noastră în ceea ce privește internițarea pe nedrept a lui Ascarov și referitor la deteriorarea stării dumnealui de sănătate. Vă rugăm să susțineți pe lângă cauza dumnealui, pe lângă guvernul cârgâz și să interveniți pentru eliberarea lui. Vă uh, rugăm și vă îndemnăm să faceți tot ce vă stă în putință ca în uh, filmul să, să, să interveniți, să-i să, să se poată uh, a acorda îngrijire medicală și să revină în sânul familiei, iar în numele familiei dumnealui și al dumnealui doresc să vă mulțumesc pentru atenție în legătură cu acest subiect și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Thank you. Mulțumesc foarte mult. O să dau de îndată cuvântul Laurei Batistin, care este răspunzătoare de Secretariatul pentru Protect Defenders. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru această posibilitate de a mă exprima și tocmai am ascultat două exemple locvente a suferinței la care sunt supuși și în viața de zi cu zi uh, activiștii pentru drepturile omului, iar societatea civilă internațională și UE nu au rămas indiferente la aceste dificultăți și aceste probleme, motiv pentru care doresc să vă prezint pe scurt uh, um, protectdefenders.eu, care este mecanismul de protecție a drepturilor omului din UE. Este un program lansat în 2015 cu finanțarea instrumentului european pentru democrație și drepturile omului și a fost înființat pentru a proteja pe activiștii expuși celor mai mari riscuri și care se confruntau cu cele mai dificile situații în întreaga lume. este pus în practică de, 12, de un consorțiu urmat din 12 organisme internaționale active în uh, domeniul drepturilor omului, iar prin acest program se uh, asigură un sprijin nu doar persoanelor fizice, ci și organismelor uh, și comunităților locale care lucrează și promovează drepturile ale omului pe plan mondial. Protect Defender și-a luat angajamentul de a susține acești activiști în țările unde este extrem de periculos să te implici în susținerea drepturilor omului și se concentrează pe cei activiști care sunt vizați în mod direct, așa cum am auzit și din exemplele recente, cei care susțin drepturile de mediu, drepturile um, comunității LGBT, uh, susținerea drepturilor femeilor, susținerea drepturilor minorităților, avocații, cei care asigură finanțare pentru uh, libera exprimare și uh, libertatea religioasă. Și aș dori să vă dau câteva exemple pe scurt de realizări pe care le-am obținut în ultimii patru ani, iar prin acest program am reușit să alocăm uh, burse, de pe, aproape 1300 de burse pentru drepturile omului, uh, mai ales pentru cei care erau într-un risc, la expus un risc imediat. Uh, era vorba despre o um, reamplasare urgentă a plata um, onorariilor medicale și juridice, sprijin oferit familiilor celor care sunt în detenție peste tot în lume. Am oferit sprijin sub forma 100, pentru 185 de organizații locale pentru a susține eforturile de promovare a drepturilor omului în ciuda unui mediu ostil în care funcționează și mai ales că sunt întotdeauna supuși presiunii timpului. Am oferit sprijin pe un număr de peste 500 de activiști pentru drepturile omului, le-am permis să-și schimbe domiciliul și să fie în siguranță uh, pentru că se aflau sub amenințare evidentă sau erau expuși unor riscuri foarte mari și au reușit, iată, să se mute, poate în aceeași țară, poate în aceeași regiune, dar în altă parte. În orice caz, cea mai mare parte a acestor uh, mutări și deplasări sunt înlesite printr-o platformă unde sunt peste 60 de membri care reunesc uh, ONG-uri, universități, primării, autorități regionale care au programe de adăpostire a acestor activiști în materie de drepturi ale omului. Pe aceste platforme avem și participarea unora dintre ministerele de externe din unele dintre statele membre, autorități locale, Serviciul de Acțiune Externă, precum și membrii platformelor noastre și acest lucru este cât se poate de important pentru noi, pentru că se asigură un schimb adecvat de inițiative pe care unele dintre statele membre le derulează pentru a susține pe activiștii în materie de drepturi ale omului, iar unul dintre, una dintre dificultățile majore și dintre elementele majore pe care le discutăm se referă la înlesnirea problemei vizor pentru activiștii în materie de ale omului care sunt expuși unor mari riscuri și care trebuie să se mute pentru noi este extrem de important să dispunem de aceste canale de comunicare deschise cu statele membre care susțin uh, acest gen de programe. Mecanismul firește că este mult mai complex, oferim cursuri de formare, de asemenea campanii de sensibilizare, punem în practică activități uh, de sensibilizare a opiniei publice și găsiți toate detaliile în uh, broșurile pe care le-am repartizat, dar vreau să uh, folosesc ultimele minute ale prezentării mele și să vorbesc despre noi elemente. Este vorba despre ceea ce se întâmplă și se, ce se întâmplă de vreo trei ani de zile, care sunt noile dificultăți cu care ne confruntăm. Am uh, auzit că există situații dintre cele mai uh, complexe, însă activiștii în materie de drepturile omului și mișcarea pentru ținerea drepturilor omului nu a fost niciodată atât de localizată și atât de prezentă la nivel mondial și s-au înregistrat realizări de la Declarația Drepturilor Omului în urmă cu 21 de ani trebuie să existe o, o extindere a acestei activități și s-a înregistrat o extindere a acestei activități a susținerii drepturilor omului și sunt din ce în ce mai mulți astfel de activiști, însă ei sunt din ce în ce mai mult uh, țintele unor atacuri, acțiuni de uh, intimidare, detenție arbitrară și chiar victimele asasinatelor. Și, practic, acestea sunt însoțite de multe ori de un scenariu foarte clar în care sunt prezentați ca fiind teroriști, ca fiind uh, persoane care se împotrivesc uh, evoluției. Printre activiștii pentru drepturile omului, cei care sunt cei mai expuși riscului în prezent, așa cum a spus și dumneavoastră, sunt cei care uh, apără drepturile care, populației băștinașe, drepturile femeilor, drepturile funciare, cei care apără drepturile comunității LGBTI și cei care sunt cei mai izolați în zone îndepărtate Uh, având în vedere aceste contexte și dificultăți din ultimii trei ani, am hotărât să ne concentrăm foarte mult pe un sprijin orientat pentru susținerea chestiilor legate de gen, mai ales dacă ne uităm la cifrele cu privire la activiștii pentru drepturile femeilor. Ne dorim însă să răspundem nevoilor concrete ale activiștilor pentru drepturile femeilor și o altă dificultate și automat prioritate este să ajungem la cei care nu sunt atât de bine conectați, cei care locuiesc în afara capitalelor, în zone îndepărtate unde eventual nu există acces uh, și posibilitatea de a comunica cu rețelele internaționale care, ar care i-ar putea apăra și aș vrea să profit de această ocazie pentru a mulțumi Parlamentul European și Comisiei DROA și tuturor europarlamentarilor care sprijină și au sprijinit uh, organismul nostru, nu doar la nivel politic, Protect Defenders, în anumite spețe foarte delicate, ci și cei care au insistat pentru menținerea și uh, finanțarea acestui mecanism de apărare a drepturilor omului și pentru următorii trei ani. Firește că dorim ca acest angajament să fie menținut și vă ă, stăm la dispoziție pentru informații suplimentare sau dacă doriți să discutați orice altă inițiativă. Mulțumim și noi. Voi da acum cuvântul europarlamentar. Am văzut-o pe Isabel Santos, care cere să intervină. Isabel. Para comenzar, un vivo saludo a... Mai întâi vreau să o salut pe doamna Iolanda Perez Cruz, care ne-a emoționat cu mărturia dumneai despre realitatea din țara dumneai și despre ce se întâmplă cu popoarele indigene. Acum aș vrea să vorbesc în portugheză. Vreau să îi salut pe cei doi martori. Cunosc bine situația din aceste țări, deoarece timp de 8 ani de zile m-am uh, implicat în uh, mai multe uh, misiuni legate de ce se întâmplă în de ce se întâmplă în Kyrgyzstan. Cunosc bine Kyrgyzstanul, știu și care este situația minorității uzbece. Evident că este o situație care trebuie să ne îngrijoreze. Noi toți care suntem activi pentru a apăra drepturile omului cunoaștem foarte bine acest tip de procedură și aceste procese abuzive și chiar și atunci când uh, la nivel internațional aceste uh, nereguli sunt uh, recunoscute, guvernele statelor în cauză se încăpățânează să-i lase pe acești oameni în închisoare. Să știți că uh, noi suntem atenți la fiecare dintre aceste situații. Nu ați vorbit uh, în vid și vom încerca, fiecare dintre noi, să ne aducem contribuția pentru ca o soluție să fie eventual găsită pentru um, cauza dumneavoastră. Trebuie să apărăm rolul pe care îl jucați și nu dorim în niciun caz să vă îngreunăm și mai mult viața. Ceea ce îi privește pe Human Rights Defenders și mecanismul despre care ni s-a vorbit, E adevărat că s-au depus multe eforturi. Am însă o întrebare. În ultimii ani amenințările la adresa apărătorilor drepturilor omului au uh, explodat. Ce se va întâmpla în următorii ani? Cum credeți că acest mecanism va putea să uh, ofere un răspuns mai eficient față de uh, noile amenințări? Știind uh, cum erau, uh, cum se explicau uh, toate aceste situații. Din experiența dumneavoastră, ce puteți să ne spuneți? La ce vă așteptați pentru viitorul apropiat? Muchas gracias. Vă mulțumesc. Cunosc deosebit de bine suferința Iolandei și a lui Pablo. Am și eu un fiu care a fost condamnat la închisoare, 14 ani de închisoare și știu foarte bine ce suferă o familie, știu ce, supune, ce presupune legea și știu ce se întâmplă atunci când statul nu respectă legea. Iolanda poate să conteze pe sprijinul meu și sunt convins pe sprijinul tuturor deputaților, însă am o întrebare. Atunci când vorbim despre țările unde riscul este cel mai mare, vorbim despre patru țări, Columbia, Mexic, Brazilia și Filipinele. Și mi-a atras atenția faptul că nu numim țări precum Cuba sau Venezuela, Nicaragua. Cum poți uh, să uh, vorbești despre apărătorii drepturilor omului? Cum îi apărăm pe cei care mor în urma demonstrațiilor, pentru că sunt victimele represiunilor violente pe care le comandă guvernul. De ce nu ați inclus aceste țări în acest clasament? Ca să nu vorbesc despre altele, precum Coreea sau China și așa mai departe. Iată ce doream eu să uh, întreb pe apărătorii drepturilor omului pe apărătorii apărătorilor. Ce criterii ați folosit atunci când ați făcut acest clasament? Pentru că eu mă simt oarecum uitat. I-am uitat pe cei care apără statul de drept pentru că este prima valoare pentru garantarea libertăților noastre și a libertăților noastre. Mulțumesc, Catherine. Thank you. I have a, uh, a, a question. Aș avea o întrebare pentru Frontline Defenders cu privire la faptul că acea majoritate la care ați făcut referire a asasinatelor uh, apărătorilor drepturilor omului au de face cu cei care apără drepturile indigenilor, drepturile la proprietate sau uh, uh, ecologia. În ce măsură considerați că Serviciul European de Acțiune Externă și statele membre și-au ajustat, și-au inclus aceste chestiuni în politicile lor în materie de drepturi ale omului? Pot să fie ameliorate oare anumite chestiuni? Și în ceea ce privește protejarea apărătorilor drepturilor omului, aș dori să uh, vă întreb câte ceva despre provocările cu care vă confruntați atunci când uh, încercați să obțineți vize pe termen scurt în statele membre ale Uniunii Europene. Mă întreb dacă uh, există ceva ce se poate face și de partea noastră pentru a ameliora accesul la aceste vize din, uh, pe, pe, pe pricini umanitare și ce părere aveți despre acest lucru. Mulțumim! Iren? Mulțumesc foarte mult, mulțumesc în special doamnei Perez Cruz pentru faptul că a venit în mijlocul nostru și domnule Nicolae pentru că s-a deplasat până aici. Aș avea un, o întrebare pentru domnul Abdul Kalilov în calitate de avocat pe teme de drepturile omului. Cum uh, priviți noastră rolul avocaților în acest sens? Și considerați oare că aveți nevoie de mai multă protecție pentru dumneavoastră în calitate de avocat în materie de drepturile omului? Ați fost dumneavoastră supus unor amenințări, la fel ca și clienții dumneavoastră? Și ce putem noi face pentru a încuraja și mai mulți avocați să devină avocați uh, în materie de drepturi ale omului, profesioniști uh, uh, cu drept întreg și cum anume vă putem proteja. Mulțumim, Ana. Întâi și întâi vreau să mulțumesc foarte mult doamnei Perez Cruz și vreau să-i mulțumesc domnului Abdul Kalilov pentru faptul că uh, ne-au împărtășit poveștile lor. Pentru mine e o sursă de inspirație ceea ce îmi spuneți față de curajul de care dați dovadă și pentru mine asta a fost uh, și justificarea lansării mele în, uh, în acest teren când au avut loc alegerile la minte. Cum pot să fiu uh, cum să pot să-mi țin gura pur și simplu pentru că este incomod să, să vorbești Uh, când vezi că există asemenea amenințări, amenințări inclusiv cu moartea și nu numai, multe alte lucruri pe care le-ați menționat. Deci vreau să vă mulțumesc uh, pentru faptul că faceți ceea ce faceți și pentru faptul că inspirați oameni ca și mine să nu uh, rămână tăcuți într-un colțișor. Și vreau să uh, mă refer și de spunea Catrin și uh, mă refer și la Frontline Defender. Știu că aveți o rețea de sprijin foarte bună, însă la un moment la un moment dat uh, nu există altă opțiune decât restabilirea, relocarea apărătorilor diplomului. Cât de des se întâmplă uh, ca aceștia să aibă nevoie de relocalizare? Pentru că nu se poate găsi un loc în UE sau în regiunea respectivă și mm, când este o opțiune mai bună de relocare. Um, chiar dacă numerele sunt relativ mici sau câtă vreme e nevoie și nu, cifrele depășesc zero, cineva are nevoie, trebuie să facem ceva, să ne mobilizăm. Mulțumim, Mana. Chiros, mulțumesc foarte mult și vreau să-i felicit atât pe apărătorii drepturilor omului, cât și pe... Vreau să îi salut și pe cei care suferă de, de, de, de pe urma opresiunilor în țările dumnealor. Ați ales uh, țări precum Columbia, în exemplu dumneavoastră, acolo unde au loc asasinate practic în fiecare zi. Sau alte state, Mexic, uh, Filipine. Ceea ce vrea să vă întreb este următorul lucru. Există oare vreun raport între asasinat între oprimare, între încălcarea drepturilor omului și corupție, corupția guvernelor din țările respective, cele pe care le-ați evocat. Există vreun uh, raport între acestea două? Vă mulțumesc! Mulțumesc, vreau doar să vă mulțumesc pentru aceste mărturii, vreau să vă mulțumesc pentru munca pe care o depuneți vreau să subliniez că oriunde ar fi să fie pe pământ, oriunde se confruntă acești apărători de tronului cu uh, violență, unde sunt atacați, e important să arătăm cu degetul acele regiuni și acele situații. Uh, Suntem în plin proces de elaborare a propriului nostru raport în acest for cu referire la situația lumii, a situației, a situației drepturilor omului în lumea întreagă, cu referire la raportul publicat de Comisia în 2018 și se vede cât de multe mai rămân încă de făcut. Nici, niciunul dintre dumneavoastră uh, nu depuneți eforturi uh, de prisos și tocmai de aceea vreau să vă mulțumesc tuturor pentru tot ceea ce faceți în lumea întreagă. Vreau să evoc și uh, mecanismul Defenders uh, EU pe această cale și dacă trebuie să facem și altceva în afară de ceea ce se prevede pe mecanismul acesta, nu ezitați să ne spuneți. Mulțumim, Isabel, doamne! Iertați-mă, încă îmi aveam căștile pe și n-am auzit când mi-a dat cuvântul. Mă întrebam în ce măsură apărătorii drepturilor omului, care se văd repatriați, relocalizați, în ce măsură își uh, continuă aceștia activitatea după relocare? Fiindcă în ziua de astăzi multe lucruri se pot face și uh, mediul online, în mod electronic, nu este neapărat nevoie ca toate eforturile să fie făcute de la fața locului, însă pot să apară anumite tensiuni în momentul repatrierii pe planul unei apărări eficiente a drepturilor omului în țara respectivă. Mă întreb în ce măsură o tensiune există totuși între aceste două variabile. Mulțumesc! Mulțumesc și eu și vreau să adresez o, o întrebare Human Rights Defenders. Uh, am întâlnit uh, o serie întreagă de persoane primite în Europa prin sisteme de viză, indivizi care continuă să fie amenințați și pe teritoriul european, prin diaspore, dar și ca urmare a unor mesaje care le parvin din țările lor de origine, de prin apărători de tronul turci, prezenți astăzi în Europa, care sunt amenințați uh, din pricina unor mesaje pe care le transmit guvernele lor. Există diaspore ruse, de pildă, care amenință uh, apărători ai drepturilor omului uh, din Europa de astăzi. Cum putem să asigurăm apărarea acestor apărători de drepturilor omului când ei se află pe teritoriul european și uh, uh, când aceștia continuă să depună eforturile pe care trebuie să le depună pentru a apărea drepturile omului în țările lor de origine. Mulțumesc! Am să dau acum cuvântul celor care au primit întrebări din sală, în ordine în, ordinea în care o doriți. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări. Mă bucură foarte mult interesul de care dați dovadă. Sper că vom putea continua aceste discuții de-a lungul uh, următorilor ani. În ceea ce privește relocări, relocările temporare, este vorba des, despre perioada de câteva luni, perioadă în care uh, Uh, atacurile sunt uh, cele mai intense. După aceea, se, respectivii se pot întoarce în țările lor și își pot continua eforturile. Sistemul va putea fi explicat. E vorba despre vize clasice pe o durată de câte 3 luni până la un program de maximum 2 ani, Farmicon, pentru uh, scriitori și uneori, mulțumită uh, platformei pe care o finanțează UE, dacă după câteva luni, perioada în care apărătorul de drumul s-a aflat într-un program și observă că nu mai poate intra în UE, se poate transfera uh, individul de la un program la celălalt <clears throat> în, uh, pentru a permite să reintre pe teritoriul UE. Acești indivizi uh, nu vor să-și părăsească țările, sunt foarte încrâncenați în ceea ce fac, foarte hotărâți uh, și uh, chit că se confruntă cu riscuri, nu vor să, pleacă decât dacă, să plece decât dacă este absolut necesar. Laura cred că are și cifre în acest sens. E uneori suficient să se deplaseze în cadrul aceleiași țări, nu e necesar să se întoarcă, să, se, să ajungă în UE și uneori rămânând în aceeași regiune, sunt pe același ușor cu colegilor, în țări care poate vorbesc uh, aceleași, uh, aceeași limbă, unde există și diaspore regionale, unde pot să stabilească și puncte de contact. De multe ori înce- uh, încearcă și preferă să rămână în aceeași regiune. Când uh, e vorba despre un uh, aparator chinez, uh, deplasarea regiunii este o opțiune, sau în țările mediteranene, Egiptul, de pildă, poate avea colaborări cu serviciile secrete din toat, uh, cu, ale tuturor țărilor din uh, regiune pentru a-i prinde pe respectivii uh, cum se întâmplă și în cazul Egiptului. Apărătorii sunt găsiți și aduși acasă. De multe ori cei care pleacă vor doar să se întoarcă, fiindcă sunt lideri ai comunității din care fac parte, nu au un rol ca atare în exteriorul țărilor, deci pentru ei este o suferință să se afle în afara granițelor țării, dar uneori este pur și simplu necesar uh, apar și probleme în străinătate de-a lungul timpului legate de legitimitatea față de comunitatea părăsită, lăsată în urmă. Uneori sunt acuzați că și-au abandonat comunitatea și apar noi lideri care înlocuiesc pe cei care uh, au plecat. Deci e greu să rămâi cu adevărat eficient dacă îți părăsești țara și de aceea cred că vor să se uh, și întoarcă. Este rar, practic, ca respectivii să ne transmită cereri de azil. Acum, în privința amenințărilor care se confruntă aici, uh, Într-adevăr, poate aici ați avea un rol de jucat. Uh, am făcut apel la societatea civilă, prin toate rețelele, inclusiv Civil Society Europe, pentru a dispune de un mecanism uh, intern uh, la nivelul Rights and Values Program, care este un program al Comisiei Libe și care se află sub tutela DigiJust. Just Până în momentul de față, este un program, de Rights and Values, adus și valori, pentru a asigura colaborarea între diferite organizații, pe plan cultură și așa mai departe. Actualmente se vede că, din păcate, și în Europa avem asemenea probleme și, practic, s-a făcut un apel pentru crearea unui fond de ce e necesar? Pentru că de multe ori proiectele europene clasice de colaborare între diferite organizații din diferite țări sunt proiecte care uh, au un mecanism flexibil pentru a mobiliza fonduri, cineva are nevoie de un avocat, de protecție sau, știu eu, de deplasări. Uh, Uh, foarte rapide și adesea organizații clasice nu au asemenea capacități, nu au uh, mijloacele necesare și au și reguli foarte stricte de uh, finanțare și nu au dreptul deci să intervină. Prin urmare, am făcut o cerere în acest sens. În privința listei de țări pe care ați evocat-o, stimate domn, am vorbit de cele patru țări care se confruntă cu numărul cel mai mare de asasinate. Țări mari și la nivel proporțional sunt țările unde au avut loc cele mai multe decese de acest gen. Există numeroase probleme în Cuba, Venezuela, Nicaragua, într-adevăr, astfel încât uneori la fața locului ne confruntăm cu probleme inclusiv pe tema sumelor care trebuie mobilizate pentru aceste țări și cerem uneori UE fonduri suplimentare pentru aceste țări. În Nicaragua au fost uh, foarte multe cereri formulate practic dintr-o dată, 150 de cereri la un moment dat, aproape în mod simultan și uh, Uh, la acest nivel programul nostru se blochează și atinge limitele și uh, avem o listă de, de aceea uh, pe care am consimțit-o cu UE a celor cel mai periculoase. Putem deplasa anumite fonduri, dar dacă o facem ne, mai, ne rămână mai puțin pentru altele. Iată de ce poate UE ar putea să găsească mecanisme pentru a spori finanțarea în asemenea situații de criză. În ceea ce privește vizele, problema este că nu există în uh, codul vizelor europene o categorie specifică pentru apărători. Există vize umanitare. De multe ori e vorba despre vize de 3 luni. Cum diferă față de vizele normale? E bine pentru că trebuie emise foarte rapid. Nu e viza clasică care durează până e liberată. Uh, e nevoie de celeritate și nu există o procedură specifică pentru apărători. Am uh, insistat foarte mult pentru a putea și noi dispune de o asemenea procedură, însă ne-am confruntat cu rezistență din partea DC Home. Am reiterat de nenumărate ori faptul că este vorba despre 500-600 de persoane. Nu vom deschide ușile largă către mase nesfârșite de oameni care uh, ne vor trece granițele. Sunt, sunt, oameni, sunt puțini oameni care mereu uh, intră și pleacă. Deci am încercat să efectuăm schimburi între țări care dispun asemenea mecanisme care, care se poate să facă schimb de bună experiență. Să momentan nu suntem la un nivel uh, foarte clar, foarte bine definit și mobilizabil în mod uh, imediat. Nu cred că am uh, răspuns la întrebarea referitoare la amenințări și la provocările de viitor, dar am să vă dau cuvântul doamna Batistin, pentru a adăuga ceva cu privire la relocalizare. Încercăm să ne asigurăm că apărătorii își pot continua eforturile în evaluarea cererilor pe care le formulează. Este un punct pe care l-am dezbătut cu respectivii. Mă refer la cum anume cred că își pot continua eforturile, fiindcă nu e în interesul nimănui ca ei să se oprească din ceea ce fac. Am încercat deci să facem un plan pe termen lung alături de aceștia, relocarea e doar o etapă de-a lungul căreia îi sprijinim, însă este vorba despre un sprijin cuprinzător, în timp ce liderul unei organizații, de pildă, uh, e relocalizăm, încercăm să sprijinim organizația prin altcineva, printr-o altă uh, printr-un grant, pentru a asigura că munca celor de acolo poate să continue. Un alt element care a devenit din ce în ce mai important, așa cum spunea și Emma, este faptul că apărătorii încearcă să se uh, mute, să, re, să se relocalizeze la nivel local. Dacă pot să o facă, vor încerca să se mute în propria țară sau în regiunea uh, respectivă. Tocmai de ce în următorii trei ani vom încerca să includem uh, uh, o măsură suplimentară, sprijinirea unor de posturi la nivel local, sunt mai eficiente și, de asemenea, întâmpină și nevoile pe care apărătorii le au uh, propriu-zis. Este unul dintre principalele uh, pârghii care le permite să-și continue uh, eforturile. Relocarea este se face doar în ultimă instanță, încercăm să le asigurăm uh, siguranța prin diverse alte mijloace, prin informări, uh, elemente de siguranță pentru birouri, pentru uh, casele și așa mai departe. Deci relocarea este doar se face doar în ultimă instanță. Din nefericire, unor este necesară, fiindcă este singura metodă de a le asigura uh, siguranța și de aceea pentru mine elementul vizelor este o chestiune absolut esențială. Am elaborat și un document în 2017, dacă nu mă înșală memoria, pe care îl voi pune la dispoziție cu plăcere, care cuprinde și recomandări cu privire la ce anume pot să facă statele membre și cum anume putem să facem uh, eforturi pentru a dispune cu adevărat o asemenea uh, măsură atunci când nu există alte opțiuni pentru apărătorii de omului decât aceea de a se uh, relocaliza. provocările pe care le-am evocat adineauri, uh, într-adevăr, una dintre noile provocări uh, se referă la uh, învinuirea, practic, a apărătorilor, faptul că lucrează într-un mediu în care se proferează diverse teorii, cum că apărătorii de drumuri sunt teroriști, sunt infractori care creează o situație periculoasă pentru ei, în măsura în care opinia publică este învrăjbită împotriva lor și uh, este educată să creadă că respectivii sunt nu parteneri, ci amenințări în ceea ce îi privește. Se folosește tot mai adesea legislația antitero, uh, între altele, pentru a opri eforturile apărătorilor drepturilor omului, și devine din ce în ce mai dificil și pentru noi să încercăm să îi sprijinim așa cum se cuvine, fiindcă se abuzează de asemenea legislații. Și e drept că sunt Uh, importante, însă uneori uh, legislație de acest gen pot să ne pună bețe în roată și pot să pune bețe în roată organizațiilor de apărare de omului și a apărătorilor ca atare de la nivel local. Și tocmai de aceea trebuie să facem eforturi pentru a schimba uh, situația și uh, acest fir narrativ. În privința sprijinului uh, pentru mecanism, pentru a asigura finanțarea necesară este e adevărat foarte important, nu doar pe plan global, ci și la nivel local, să încercăm să ne asigurăm că putem să le venim în întâmpinare pe căile cele mai eficiente cu putință. Și am uh, elaborat și această broșură uh, care voi adresată, care, în care descrie ce pot face eurodeputații pentru a sprijini apărătorii de omului. Vă invit să studiați această broșură și uh, vom putea pe mai departe să colaborăm pe pagina acestor tematici. Nu am uh, informații concrete la dispoziție. Nu am făcut un studiu între relația dintre corupție și situația de la fața locului. Uh, Uh, cea cu care se confruntă apărătorii drepturilor omului, dacă altcineva dispune de asemenea informații, însă eu una nu am uh, la îndemână informații concrete cu privire la acest raport, cea dintre uh, corupția guvernelor și situația apărătorilor omului. Mulțumesc. DG Defco are acum cuvântul. Cred că reprezentanții săi sunt aici de față. Dacă îmi dați voie, am să răspund la întrebarea care mi-a fost adresată mie, spune domnul Abdul Kalilov. În privința avocaților pentru drepturile omului, e o întrebare foarte bună. Am să vă vorbesc despre experiența mea. În 2010, de-a lungul acelui conflict, conflict etnic, eram avocat comercial și făceam uh, bani buni. Uh, însă în 2010, familia mea a trăit acea situație uh, Uh, foarte dificilă și din acest uh, motiv mi-am schimbat cariera și am devenit avocat pentru drepturile omului. De-a lungul a șapte ani uh, am lucrat în acest moment în acest domeniu și am devenit uh, un adept al faptului că este calea care trebuie urmată, că trebuie să colaborăm cu oamenii de pe teren pentru a lupta împotriva diferitelor conflicte, pentru a preveni asemenea situații, uh, apariția a diverselor conflicte de acest gen și consider că este calea cea dreaptă. Uh, și că drepturile omului pot să funcționeze doar câte vreme sunt cu adevărat uh, respectate. În Kyrgyzstan, apărătorii drepturilor omului sunt calificați drept agenți uh, infiltrați, agenți străini și am fost atacat de nenumărate ori, amenințat din pricina ceea ce fac, a clienților pe care i-am, a cazurilor uh, cu care mă ocup și consider că ceea ce putem să facem și cum anume și se poate deveni avocat al drepturilor omului uh, ține de curaj. Dacă nu ai curaj, nu vei răzbi. Ce trebuie să facem este să plasăm uh, acest uh, subiect pe o agendă globală și să continuăm, pur și simplu. Iată care e răspunsul meu la această întrebare. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest uh, mesaj foarte important, uh, tocmai pentru că vine de la dumneavoastră. Am să dau acum uh, cuvântul Comisiei și mai apoi Serviciului de Acțiune Externă. Stimată doamnă președinte, mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne-ați dat cuvântul. Femen de Vadaneder sunt și de unitate care se ocupă de guvernanță democratică, de GDEFCO și vreau foarte rapid să vă informez pe această cale noi membrii ai uh, Comisiei DRUA cu privire la mecanismele uh, care vă sunt dispoziție, care uh, sunt disponibile la nivel global. Astfel de criterii este un drept pentru a paritate omului, pentru care folosim definiția ONU și care sunt definițiile de indivizi, organizații care protejează în mod activ drepturile omului, valorile fundamentale și, asta, și fac asta în mod pașnic. Avem trei piloni, uh, mecanismele de criză într-o primă etapă, mecanisme și fonduri de urgență care sunt gestionate în mod direct de către comisie și uh, care sunt, prin care sunt oferite granturi mici pentru asistență pe termen scurt, pentru asistență medicală și juridică, pentru chestiuni de siguranță, evacuare de urgență, în măsura în care ele sunt necesare. În ultimul an am ajutat în medie cam 100 de apărători de omului prin aceste mecanisme, inclusiv uh, membrii ai familiei și rude ai acestora. În al doilea rând avem uh, Protective Defenders, uh, un sistem pe care Laura l-a prezentat chiar astăzi și care există în 2015 încoace. N-am de gând să mă aplec asupra acestui mecanism, însă acest tip de sprijin este unul mai cuprinzător, așa cum ați înțeles. Nu e doar uh, ajutor de urgență, ci și relocare și avem și sprijinul pentru organizațiile materiale ale omului din țările respective. Uh, Momentan facem eforturi de reînnoire a programului pentru următorii trei ani și, în ultimul rând, există și ceea ce se numește mecanismul uh, în materie de criză umanitară, campaniile pe an și care se activează la cerere mm, prin societatea civilă. Încercăm să intervenim în zonele cele mai dificile, acolo unde există rele amenințări sau unde nu există drepturi al drepturilor omului pentru uh, apărătorii acestora sunt proiecte de regulă pe care numim confidențiale. V-am să intervin fiindcă consider că suntem într-un moment foarte important, având în vedere noul CFM și noile instrumente de cooperare pe care le dezbatem. Uh, Comisia a propus, există o linie separată pentru democrație și drepturile omului, am reușit să obținem un buget mai mare, lucru care ne bucură foarte mult, însă vreau să subliniez în mod special importanța și faptul că e nevoie să protejăm aceste mecanisme uh, pe termen lung, trebuie să le permitem să opereze într-un mod flexibil, trebuie de asemenea să poată să fie adaptabile noilor provocări care au fost evocate astăzi aici. Mă bazez, prin urmare, și pe sprijinul Parlamentului pentru toate acestea. Mulțumesc! Eu, le Service Action Mulțumim Serviciului de Acțiune Externă. Bună ziua, sunt Nela Saman de la um, Serviciul European de Acțiune Externă, uh, uh, punctul focal pentru apărătorii drepturilor omului. Pentru serviciul nostru, implementarea strategiei globale rămâne o prioritate și mă bucur că astăzi s-au pus mai multe întrebări care ne preocupă și pe noi. Cum putem să ne ocupăm de chestiile de mediu, cum putem să ajutăm pe aparatorii drepturilor omului care au ajuns în diasporă. Acum dorim să revizuim liniile directoare pentru apărătorii drepturilor omului este principalul nostru instrument pentru a ajuta pe apărătorii drepturilor omului prin intermediul delegațiilor și ambasadelor și ne gândim cum putem să fim mai eficienți la capitolul implementare și principala provocare este cum să ajutăm diaspora, cum putem să um, îi apărăm mai bine pe cei care um, um apără drepturile populațiilor indigene și ce este legat de protecția mediului și sperăm să putem să cooperăm cât mai mult cu putință cu Parlamentul în această privință. Uh, putem uh, să tot vorbim, dar aș vrea să vă vorbesc despre un eveniment uh, care mi se pare pertinent. E vorba despre Forumul pentru Drepturile Omului. Vom lucra cooperând cu societatea civilă, Uh, inclusiv cu organizația Frontline Defenders, Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă, cum lucrează pentru ca apărători ai drepturilor omului și ai mediului să vină la Bruxelles ca să se facă mai bine legătura între drepturile omului și protecția mediului. Și bineînțeles că vom colabora și cu Parlamentul European să găsim o cale de urmat pentru a ține mai mult cont de apărătorii drepturilor omului în politicile um, Um, europene. Am să dau din nou cuvântul Iolandei, care dorea să ne vorbească despre uh, corupție și uh, influența corupției asupra încălcării drepturilor omului. Eu uh, înțeleg cum funcționează corupția. De exemplu, în cazul soțului meu, Guvernul statului este cel corupt, deoarece ei sunt complici cu cei din uh, la monte. De ce spun acest lucru? Atunci când se organizează audieri, se întâmplă foarte multe nereguli. Pablo nu ar trebui să fie în închisoare. Totuși, Guvernul uneltește cu cei din Los Talamontes și în timpul procesului, de fiecare dată când are loc o înfățișare, de fiecare dată când uh, am dreptul să merg în închisoare și să-l vizitez, Cine are puterea? Guvernul are puterea și informează pe membrii grupurilor paramilitare și mm, vin în fața închisorii sau în fața tribunalului și fac în așa fel încât înfățișarea să nu poată să aibă loc, să fie suspendată. Cum se poate așa ceva? De aceea eu întreb guvernul statului și guvernul Republicii Mexicane sunt uh, de vină? Mulțumesc! Cred că am încheiat uh, cu această mărturie și ne punem întrebarea despre legăturile între guvern, corupție și apărătorii drepturilor omului. Vom continua la comisia noastră să ne preocupăm de aceste subiecte. Vă mulțumesc pentru curajul dumneavoastră, pentru munca dumneavoastră, pentru implicarea și foința dumneavoastră. Vă mulțumesc! Uh, vom face o scurtă pauză înainte să începem întâlnirea cu ușile închise în prezența Serviciului de Acțiune Externă pe tema dialogului UE-Brazilia. Mulțumesc!